Vom începe acum votul pe raportul domnului Böge. Ordinea de zi prevede votarea pe raportul domnului Böge în ceea ce privește mobilizarea instrumentului de flexibilitate. Îl supun la vot. Va fi un vot prin apel nominal. Avem nevoie de majoritate calificată. Votul se deschide. Și głosowali? A votat toată lumea? Votul s-a închis. 544 de voturi pentru, 18 împotrivă. Se, se acceptă. Acum votăm amendamentele la Uh, cadrul, multina, uh, cadrul financiar multinațional. Îl supun la vot, tot un vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. Toată lumea a votat? Votul s-a închis. 536 de voturi pentru, 18 împotrivă, 22 de abțineri. Se acceptă. Acum proiectul bugetului general al Uniunii Europene. Raportor, domnul Șulia. Este vorba despre proiectul de buget al Uniunii Europene pentru anul financiar, anul fiscal 2010. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Ne aflăm în fața celei mai scurte votări pe tema bugetară din cadrul acestui tratat și este cu siguranță și ultima, ultimul vot în cadrul tratatului. Cum este posibil ca lista de votare să fie atât de scurtă? Ei bine, datorită excelentei cooperări între grupurile politice și în calitate de raportor aș dori să mulțumesc tuturor grupurilor care au participat la pregătirea acestui uh, uh, vot. Și aș dori de asemenea să mulțumesc și secretariatului pentru ajutorul pe care ni l-au um, adus. Fără ei nu am putea fi în fața dumneavoastră cu numai două pagini. Vă mulțumesc mult tuturor și cred că această, acest caracter concis președintele uh, supune la vot blocul unu. Cine este pentru? Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Amendamentul 48. Este un vot separat, un vot pe părți. Cine este pentru, cine este împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Partea a doua. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Avem nevoie de majoritate calificată, trebuie să verificăm. Votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. ...342 voturi pentru, 219 împotrivă și 3 abțineri. Nu se aprobă, pentru că avem nevoie de majoritate calificată. Și acum amendamentul 382 este tot un vot pe părți. Partea întâi, cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, se aprobă. Al, a doua parte, vot prin apel nominal, deschid, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. 476 de voturi pentru, 80 împotrivă, 12 abțineri se aprobă. Acum blocul 2. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se aprobă. Blocul 3. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se aprobă. În blocul numărul 4, cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se aprobă. Blocul numărul 5. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se aprobă. Blocul 6. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se aprobă. Blocul 7. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Supun la vot acum amendamentul 290. Este un vot pe părți, în trei părți. Prima parte. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine este împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Partea a doua. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Vom verifica partea a doua. Vom verifica în mod electronic. Votul s-a deschis. Zamecam głosowanie. Închid votul. 415 pentru, 151 împotrivă, 4 abțineri. Se aprobă. Partea a treia. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. O uh, chestiune de procedură. Domnule președinte, propun să se vote teze într-un singur bloc, pentru că nu mă aștept să fie probleme. Mulțumesc. Vă rog, avem această situație. Vot dotăm diverse instituții conform principiilor, avem obligația de a vota separat pentru fiecare instituție, nu le putem uni într-un singur bloc, ar fi împotriva procedurilor prevăzute de regulament. Curtea de Justiție, blocul numărul 8, pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Curtea de Conturi, blocul numărul 9, pentru, împotrivă, Abțineri? Se aprobă. Comitetul Economic și Social, blocul numărul 10, pentru. Împotrivă. Abțineri? Se aprobă. Comitetul Regiunilor, blocul 11, pentru. Împotrivă. Abțineri? Se aprobă. Mediatorul, mediatorul european, blocul 12, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. Controlorul European al Protecției Datelor pentru împotrivă abțineri se aprobă. Bun. Cu am încheiat această parte. Are cuvântul reprezentantul Consiliului. Vă rog, domnule ministru, aveți cuvântul. Vreți? Domnule președinte, distinși eurodeputați, doamnelor și domnilor, Consiliul ia cunoștință cu mulțumire că Parlamentul a confirmat acordul la care s-a ajuns în cadrul reuniunii din data de 8 noiembrie anul acesta odată cu soluționarea în a doua lectură în cadrul Consiliului, constatăm că a doua lectură și a Parlamentului a dus la un text comun pentru cele două părți, pentru autoritatea bugetară. E vorba de 304, articolul 314 din Tratatul de la Lisabona, în baza căruia acest text comun este adoptat și ne declarăm astfel foarte mulțumiți uh, să vedem că domnul președinte poate declara în sfârșit aprobat bugetul. Aș dori să vă semnalez că odată ce bugetul a fost declarat ca fiind aprobat în cele din urmă, el trebuie să fie semnat de către ambele părți în conformitate cu prevederile legale, deoarece constatăm că există această prevedere în conform care ambele părți se pronunță, așa încât aș spune că nu ne opunem celor convenite, însă nu putem decât să sperăm că anul viitor, în cadrul procedurii bugetare, vom avea suficient timp la dispoziție pentru a lămuri situația, iar, pentru moment, trebuie să uh, îi mulțumim domnului Alan Lamasur, domnului uh, Surian, domnului Manca, pentru atitudinea foarte constructivă pe durata întregii proceduri bugetare, care se reflectă încă o dată în excelenta cooperare de care ne-am bucurat în activitatea noastră. Și, în sfârșit, aș uh, dori să fac o observație cu caracter personal în legătură cu poziția pe care o dețin mi se pare un mare privilegiu pentru că am avut ocazia să fac cunoștințe cu Europa în acest mod și aș dori să vă mulțumesc foarte mult pentru această experiență. Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor, dat fiind că am terminat această parte a votării, aș dori să mulțumesc și în același timp să-i felicit pe raportorii noștri, domnul Surian și domnul Manca și pe domnul Berge și de asemenea, să mulțumesc, și i felicit pe toți cei care au muncit la acest buget, unul foarte complicat, de aceea îi felicit pe toți colegii noștri și felicit Parlamentul European, pentru că e vorba de o decizie comună și este o realizare extrem de importantă. Vă mulțumesc foarte mult și felicitări colegilor noștri. Teraz muszę Państwu odczytać bardzo ważny punkt. Și acum trebuie să vă citesc acele puncte care sunt foarte importante și care țin de modalitatea excepțională în care se adoptă bugetul, lucru foarte important, deoarece am trecut de la tratatul de la Nisa către tratatul de la Lisabona, iar această trecere s-a dovedit a fi una dificilă, una nevoioasă. Am început cu tratatul de la Lisa și o să încheiem cu tratatul de la Lisabona, motiv pentru care această declarație este necesară așa încât vă rog să ascultați. Procedura bugetară pe anul 2010 a fost demarată în mod excepțional conform articolului 272 din tratatul um, privind invitarea comunităților Europene, însă ultima etapă s-a realizat în momentul intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona pe 18 noiembrie 2009, Parlamentul, Consiliul și Comisia au convenit să continue procedura bugetară conform tratatului privind comunitățile europene, însă în egală măsură s-au pus de acord cu privire la rezultatul procedurii bunetare bugetare, inclusiv uh, votarea în Parlament, care a avut loc cu respectarea deplină a cadrului financiar multianual. Președintele Consiliului, în numele Consiliului, tocmai ce a confirmat acordul din partea Consiliului cu privire la bugetul pe care tocmai l-am votat. Acest lucru înseamnă că atât Parlamentul cât și Consiliul s-au pus de acord în legătură cu un text comun prin care se asigură respectarea scopului prevăzut la articolul 300 2014 și de aceea iau la cunoștință că procedura bugetară care a fost inițiată în baza articolului 272 din tratatul privind înființarea comunității europene și continuată în baza articolului 314 din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene s-a încheiat în conformitate cu articolul 314 din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și a cadrului financiar multianual. Procedura bugetară poate fi astfel considerată a fi fost încheiată, iar bugetul se declară ca fiind adoptat în mod definitiv. Este vorba despre o declarație extrem de importantă pentru că data viitoare nu vor mai exista aceste complicații, întrucât va fi obligatorie aplicarea statului Sabona și voi semna acum în mod oficial acest document. Proszę Państwa, niech mi wolno będzie jeszcze dodać. Doamnelor și domnilor, permiteți-mi să adaug că șeful, că președintele comisiei noastre bugetare este domnul Amasur și care și dumnealui um, a depus foarte multe eforturi în acest sens. Aș dori să îi menționez numele și să-l felicit pentru acest subiect. Doamnelor și domnilor, avem printre noi o delegație din Serbia dorim să-i, ure, să uh, urăm bun venit, îi invităm să se ridice pentru ca toată lumea să poată să-i vadă. Proszę Państwa, jeszcze chwilę zajmiemy się... Doamnelor și domnilor, o să mai vorbim despre buget încă puțin. Ordinea de zi prevede votarea raportului domnului